Se siete d'accordo, possiamo cominciare. Dacă sunteți de acord, haideți să începem. Începem cu o ușoară întârziere și deci vă propun să reluăm lucrările comisiei noastre după această dimineață plină de întâlniri intense cu cei patru președinții de la președinția, cei patru miniștri de la președinția Elena, care ne-au explicat foarte pe larg programul lor deosebit de interesant. În următoarele luni vom uh, uh, avea mult de muncă. Haideți să reluăm acum lucrările cu examinarea unui dosar foarte important pe care îl vom vota în 24 februarie la reuniunea noastră extraordinară de la Strasburg. Vă rog să participați cu eficiență la dezbatere ca să putem să respectăm calendarul. Dorim să încheiem munca la acest raport înainte de alegeri. Am mai avut ocazia de a examina acest dosar. În orice caz, am să-i dau cuvântul acum lui Pilar del Castillo ca să prezinte amendamentele. Unii colegi sunt raportori din umbră și nu sunt prezenți, ei vor înlocui alți colegi, însă în orice caz toată lumea este foarte bine pregătită. Îi dau cuvântul lui Pilar. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă scuzați pentru că am sosit cu o mică întârziere, dar eram într-o altă reuniune foarte urgentă și nu am reușit să ajung mai devreme. În orice caz, cred că suntem acum în măsură să examinăm aceste amendamente în liniște. Am uh, să fiu succintă, pentru că pe mine mă interesează foarte mult să ascult opinia colegilor. Am avut ocazia să discut uh, cu raportorii din umbră în cursul diverselor întâlniri. Am mai avut posibilitatea și să-mi prezint opinia în legătură cu diversele puncte din acest pachet și acest pachet de pe piața unică europeană a comunicărilor electronice. În ciuda problemelor de calendar și de agenda, și în ciuda momentului nu tocmai ușor în care ni l-a prezentat Comisia, reprezintă un pachet susținut cu foarte multă hotărâre de doamna comisar Cruz. Ea nu vrea să lase să treacă acest mandat parlamentar fără să se adopte un set de măsuri care să reprezinte un progres în dezvoltarea pieței unice europene a comunicațiilor electronice. Aceste comunicări reprezintă pilonul fundamental al pieței digitale și al economiei digitale. Dacă dorim să dezvoltăm tot mai mult piața unică digitală, piața unică a, a comunicațiilor electronice este funda fundamentală. Așadar, acestea sunt uh, bazele de la care am pornit. Și aș dori să vă spun că la Parlament suntem într-o situație unică pentru că am ajuns acum în ultima fază a mandatului și nu putem să lăsăm să se încheie această legislatură fără să ne aducem și noi contribuția la ameliorarea condițiilor într-un sector care reunește toate tehnologiile informației și comunicării, și în special telecomunicațiile. Așadar, nu putem să permitem să se încheie mandatul nostru fără să luăm decizii importante pentru creștere și ocupare. Așadar, acesta este un obiectiv nobil, important și deci trebuie să privim această propunere de rezoluție a Comisiei în perspectiva acestui obiectiv. Așadar, trebuie să ne aducem contribuția la competitivitatea economiilor noastre Trebuie să susținem creșterea și ocuparea. Din acest motiv, trebuie să uh, avem ambiții mari și trebuie să ne asumăm răspunderea față de acest obiectiv. Am avut ocazia să mai spun că această propunere nu se va încheia aici și nu se va opri aici. Evoluția pieței digitale nu este ultima măsură care trebuie luată. Mai sunt multe lucruri în legătură cu piața unică care trebuie rezolvate, nu numai cu piața unică digitală. Dar aceste propuneri vor reprezenta un foarte mare progres. E vorba de un ansamblu de măsuri care, dacă sunt implementate coerent, vor avea consecințe pozitive, sigur, dacă luăm deciziile corecte. Aceste măsuri reprezintă, de fapt, o serie de piloni care pornesc de la spectrul uh, de frecvențe radio, care trebuie să fie optimizat, pentru că acest lucru este decisiv pentru dezvoltarea economiei digitale. E foarte important să se permită dezvoltarea comunicațiilor, inclusiv uh, banda largă. De asemenea, mai sunt diferite aspecte care vor permite întreprinderilor să se dezvolte în cadrul Uniunii Europene. mă gândesc la ceea ce am dorit eu să obțin ca să nu complic prea mult lucrurile. Mă gândesc la autorizarea unică. Mă gândeam la dorința de a elimina birocrația și povara birocratică. De asemenea, doresc să reafirm faptul că OAREC, organul regulator autorităților europene de reglementare, este un organ care trebuie să continue să urmărească toate problemele de natură reglementativă referitoare chiar la mediul reglementativ, după cum am putut constata până acum, de când există acest organism. Așadar, trebuie ca acest organ european de reglementare să fie consolidat și mă mai gândesc și la natura internetului. E foarte important să nu uităm că prin natura sa internetul impune o viziune foarte precisă. Internetul nu este în niciun caz exclusiv. Internetul nu exclude nimic. Internetul nu exclude niciodată, ci internetul totdeauna oferă șanse de integrare. De aceea, internetul e foarte important pentru dezvoltarea competitivității economice, pentru dezvoltarea de, mai, de formule mai bune de învățământ și formare, pentru furnizarea de servicii de către guvern, de exemplu pentru întreprinderile care doresc să dezvolte modele de negociere. Pentru toți cei care au talent, creativitate, viziune și dorința de a acționa. Asta înseamnă internetul. Orice site, orice instrument trebuie să fie validat de cetățeni. Nu trebuie să se încerce o îngrădire a internetului. Nu trebuie ca viziunea asupra internetului a politicienilor să fie opusă chiar naturii internetului. Internetul e pentru toată lumea, pentru utilizatorii finali, pentru vânzători, pentru cumpărători. Internetul este pentru toți cei care doresc să-și dezvolte dorințele, talentul, speranța și care doresc să um, acționeze. Deci nu este necesar, nu este benefic să se pună piedici în, caza, în, cau, în calea acestei tehnologii. Trebuie să ținem în permanență cont de această perspectivă de includere și nu de excludere, de perspectiva deschisă și nu închisă. Și atunci va fi mai ușor să uh, avansăm împreună. În cele din urmă, în ceea ce privește roamingul, cred că aici suntem cu toții convinși că a venit vremea să punem capăt costurilor excesive costurilor apelurilor în roaming. De aici vor decurge foarte multe consecințe pozitive pentru operatori, pentru că există uneori situații în care un utilizator nu intră pe internet, pe mobil, pentru că nu are un acord, adică firma sa, operatorul său nu are un acord cu operatorul local și deci taxele pentru date sunt mult prea mari. Ar trebui ca acestea prin roaming să fie reduse. Iată un subiect care e foarte important și cred că beneficiază de un acord în comisia noastră. După ce am văzut uh, amendamentele, amendamente foarte numeroase, însă nu un număr exagerat, consider că avem posibilitatea de a obține un acord pozitiv în toate domeniile. Eu cred că vom reuși să ajungem la un acord și cred sincer că vom reuși să creăm un acord final care să poată fi adoptat în comisia noastră cu o largă majoritate. Vom vota pe 24 și cred că apoi vom putea prezenta acest text uh, la plenara din aprilie, după care ne vom întâlni cu Consiliul începând din septembrie în condițiile cele mai bune, de pe o poziție pozitivă vom avea o poziție puternică și cred că avem foarte multe ocazii să uh, ne promovăm ideile. Nu depinde decât de noi și nimeni nu ar înțelege de ce s-a întâmplat dacă noi nu am profitat de ocaziile existente. Trebuie să exploatăm toate posibilitățile de obținerea unui acord pe care ni le oferă această propunere a Comisiei. Eu am făcut foarte multe propuneri, le vom uh, pune la punct împreună. Dar cred că vom putea ajunge la un acord pentru un internet deschis, bazat pe includere și pe deschidere. Cred că nimeni nu-și dorește altceva și deci sunt convinsă că o vom lua pe calea includerii și vom profita de ocaziile cu care suntem confruntați. Dacă am renunțat la această șansă de a obține un acord, practic ar trebui să ne asumăm responsabilitatea în fața cetățenilor europeni. Iată, doamnă președinte, ce aveam de spus. Mulțumesc pentru atenție și aștept comentariile colegilor. Mulțumesc, Pilar, pentru această introducere extinsă. Nu sunt prezenți toți raportorii din umbră. Unii au rugat pe colegi din același grup să-i înlocuiască. Acum începem cu doamna Herzog pentru SND. Eh, Chairman, thanks very much. Eh. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Doresc să vă transmit scuzele lui Catrin, care nu poate fi prezentă astăzi aici. Însă mi-a transmis un text pe care aș dori să vi-l citesc. Pentru ca colegii să-l poată asculta și să fim transparenți. Am să trec direct la aceste puncte. În privința autorizării unice, acesta ar trebui să fie un compromis simplu de obținut. În uh, liniile propuse de raportoare, într-o formă standardizată, cu notificări, deci susținem uh, propunerea raportoarei în acest sens. În ceea ce privește OAREC-ul, raportul uh, recent al colegului nostru Jado a fost adoptat în plenară și ne arată cum se poate ameliora funcționarea OAREC. Grupul nostru a depus amendamente care cer o remaniere mai radicală, care cer, de exemplu, ca OAREC-ul să fie transformat într-o agenție de sine stătătoare, dar probabil că e mult prea mult. Toată lumea e de acord că Oracul e din ce în ce mai eficient și că începe să-și îndeplinească exact rolul pentru care a fost creat. Așadar, considerăm că nu trebuie să fie schimbată radical structura până la urmă și aici aș avea un comentariu personal. La următorul punct de pe ordinea de zi vom avea un dialog cu un nou candidat pentru OAREC, e din țara mea și sunt mândră să spun că uh, are o experiență foarte bună din Consiliu, a lucrat cu Parlamentul și cunoaște subiectul, ceea ce uh, cred că oferă o garanție. În principal, în legătură cu AREC, mesajul nostru principal este, vă rog, nu schimbați totul până nu vedem rezultate. Sigur că sunt ameliorări, dar uh, cel mai bine e să menținem structura actuală. În ceea ce privește căile de atac armonizate pentru întreprinderi, știm că în Europa prețurile la energie sunt mari, care ceea ce ne scade competitivitatea globală și ar fi bine să avem prețuri mai mici la comunicările întreprinderilor pentru telecomunicații. Și deci trebuie să ne ameliorăm reglementările, pentru că regulamentul acesta nu trebuie să reprezinte un cost suplimentar și inutil pentru întreprinderi. E vorba de recomandarea nouă dintr-un studiu de anul trecut al ITRE, și anume cum să ameliorăm societatea digitală UE. Vorba de condiții armonizate de acces la piață, utilizarea de servicii paneuropene pentru întreprinderi. Mai departe, aș dori să vă spun că este nevoie de uh, ce am menționat la amendamentele 751, 752, 753. Este vorba de schimbarea cadrului de definiție uh, pentru serviciile telecom sau să ne gândim foarte bine ce vrem să facem. Schimbările de aici ar putea să aibă un impact colateral. Trebuie să ne gândim bine dacă vrem să menționăm aceste cuvinte. Mă gândesc la uh, directiva reținerii datelor sau la directiva comerțului electronic. Sigur că trebuie să analizăm interacțiunile dintre aceste servicii, însă poate că avem nevoie de ceva mai mult, de un act legislativ în sine, poate nu de o revizuire a definiției pe ușa din DOS. Următorul punct pe lista mea este spectrul și, în legătură cu el, trebuie să ținem cont de uh, definiția acestuia în actuala directivă cadru. E vorba de un echilibru și de menținerea porților deschise pentru spectrul fără licență. Dar sunt încă două elemente necesare. În primul rând, trebuie să avem o durată minimă a licențelor, 20 sau 30 de ani, discuția nu s-a încheiat încă, și să încercăm să adăugăm un, și un strat european prin articolul 7, deși Comisia trebuie să-și dovedească încă capacitatea de a exercita o astfel de responsabilitate. Chestiunea interferențelor nu ă, este tratată în textul comisiei. Catrina a depus câteva amendamente aici ca să ne asigurăm că noile tehnologii existente pot să coexiste în cele mai bune condiții. Deci, până acum atâta am avut de comentat, suntem de acord cu ce a spus doamna raportor, dar ultimele două puncte sunt mai complicate, și anume, în primul rând, Parlamentul s-a pronunțat pentru eliminarea taxelor de roaming complet, ceea ce nu e nou. De data aceasta, cu siguranță se va aduce un uh, argument, se va pleda pentru 2015-2016 ca dată limită. Apoi, dacă ne uităm la amendamente, vedem că avem uh, prevăzute mai multe măsuri de adaptare, de tranziție. Deci, care ar fi soluția dintre toate cele trei măsuri propuse și care trebuie să fie formularea exactă? exactă? Cred că încă mai avem de lucrat. În ceea ce privește neutralitatea rețelei, sunt formulări destul de delicat de formulat aici. Cred că trebuie să se facă referire la principiul celui mai bun efort, la serviciile specializate și la specificațiile ce ar uh, defini un management rezonabil. Trebuie să se includă și referirile la rețele închise. Și nu putem ignora amendamentele care urmează definiția OAREC. Cred că trebuie să ne gândim dacă e nevoie de o listă de criterii închisă sau deschisă. Analizăm acum amendamentele de compromis, e greu și deci, Pilar, mult succes, noi suntem aici ca să te ajutăm. Mulțumesc, Edith! Domnul Rode, pentru grupul ALDE. I dag vil egentlig ikke sige så Mulțumesc. Nu am multe de spus, cu excepția faptului că în textul lui Pilar am fost de acord cu fiecare cuvințel. De fapt, ne aflăm aici în fața unei șanse, unei mari șanse, unei ferestre de care trebuie să profităm și trebuie să realizăm un text care să reprezintă o adevărată plus valoare pentru cetățenii europeni. Deci avem aici o șansă de aur pentru a aduce un beneficiu și sunt convins că putem rămâne la ultima versiune prezentată de Pilar aici. Pentru că acum nouă luni am fost de acord în principiu în legătură cu liniile mari și deci munca făcută de Pilar în acest proiect a preluat aceste orientări principale stabilite de noi înainte de vacanța parlamentară. Așadar, există două domenii în legătură cu care eu și grupul ALDE am depus mai multe amendamente. În primul rând, este vorba despre data limită pentru roaming. Deci, această scadență, acest uh, termen limită pentru roaming, până la care roamingul să fie eliminat, ar trebui să fie 2015. Suntem îngrijorați pentru că unii ar dori 2016. Dar dacă lăsăm oarecul să examineze toată această chestiune a prețurilor până în 2016, atunci Comisia ne va putea face o propunere privind eliminarea roamingului până în 2016. Deci nu vom respecta niciodată această dată de 1 iulie 2016. Deci cred că trebuie să analizăm lucrurile mai îndeaproape și să ne întrebăm dacă ni se propune chiar o procedură realistă. E foarte important uh, în ceea ce privește eliminarea roamingului, sau de fapt nu eliminarea roamingului, ci a taxelor de roaming, să vedem și ce se întâmplă uh, la vânzarea angro. Pentru că vor trebui stabilite plafoane acolo dacă nu facem plafoane pentru vânzările angro, ne vom trezi că avem doar 5 mari monopoluri în Europa. Orange, Telefonica și uh, încă niște operatori. Ei vor rămâne în joc pentru că ei au deja infrastructura. Și um, în această abordare angro dorim practic ca cei mici să aibă aceleași șanse cu cei mari dorim ca micile întreprinderi să nu... Dacă dorim ca micile întreprinderi să nu mai trimită facturi de roaming cetățenilor, trebuie să uh, susținem concurența, pentru că dacă se va crea monopol, nu va mai fi concurență pentru cei mici. Și, practic, trebuie să avem grijă ca pe piață să poată să fie prezenți toți actorii implicați. Roamingul, deci, trebuie să fie însoțit de plafoane atunci când se va pregăti eliminarea sa pentru a stimula și a proteja concurența și e nevoie și deodată, 1 iulie 2015, cel puțin asta preconizăm noi și atunci dorim noi să se încheie cu taxele de roaming. La această dată, cetățenii nu vor mai trebui să plătească atât de mult cât plătesc astăzi când își folosesc telefonul mobil în străinătate. În ceea ce privește spectrul, Pilar s-a referit uh, la modul foarte ambițios la spectru în textul său și mă bucur că ea este mai ambițioasă decât propunerea comisiei, pentru că de asta și avem nevoie. Și, uh, sincer, avem um, o propunere foarte bună și domnul Hochmark este de aceeași părere și sper ca totul să uh, dea rezultate. Unii colegi doresc însă condiții diferite, adică ar dori o și mai mare digitalizare și să vedem cum ne putem utiliza uh, o anumită bandă, 700 sau 1100. Um, asta auzim tot timpul de la raportor, dar uh, nu e o contradicție între cele două teorii. Chiar dacă avem această digitalizare și nu folosim toată banda de care avem nevoie astăzi pentru radiodifuziune, nu înseamnă că va fi suprimat conținutul cultural. Conținutul cultural și-a găsit deja locul, inclusiv uh, în uh, lume și lumea despre care vorbim noi aici. Deci toate condițiile sunt reunite ca să fim ambițioși și ca să avem suficient curaj ca să luăm decizii care, până la urmă, vor fi în avantajul consumatorilor obișnuiți. Cred că e totdeauna foarte bine să arătăm consumatorilor că acțiunile noastre aduc o plus valoare și trebuie și să fim ambițioși, pentru că un program digitalizat, ambițios, o Europa digitală va fi un exemplu în domeniul concurenței pe viitor și va permite, de asemenea, crearea de locuri de muncă. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Rode! Doamna Anders Dotter acum, ca raportor din umbră pentru grupul său. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Aș dori să-i mulțumesc, doamne Pilar del Castillo, pentru uh, introducerea foarte cuprinzătoare pe care a avut-o. Uh, pachetului și a amendamentelor. Aș dori să le mulțumesc ambilor uh, uh, raportori din umbră, din partea liberalilor și a socialdemocraților, pentru uh, observațiile lor. Nu să am niște comentarii foarte lungi legate de prevederile generale. După cum Pilar știe, deja mă bucur abordarea ei de a ne concentra discuția asupra unor subiecte limitate care apar în propunerea inițială. Cred că asta este extrem de util pentru toată lumea din Comisie și din Parlament că s-a redus un pic uh, complexitatea acestui dosar. În ceea ce privește amendamentele, bineînțeles, uh, întotdeauna când modifici un dosar legislativ adaugi un nivel de complexitate, dar cred că există niște amendamente care ar putea fi benefice. O să încep cu infrastructura de telecomunicații din amendamente, care este acoperită de o bună parte a regulamentului. Vreau să salut introducerea unei clauze de revizuire pentru uh, separarea funcționării ca să asigurăm concurența. Acest lucru s-a discutat deja în Parlamentul European și sper că introducerea acestei separații funcționale ca o măsură de creștere a concurenței poate fi aplicată în toate statele membre pentru a putea să ne concentrăm asupra modului de stimulare a unor investiții bune pentru tehnologiile de bandă largă pentru popoarele europene. Mă bucură de asemenea să văd că avem o prioritate continuă pentru decuplare fizică din partea PPE-ului și din partea ALDE. Cred că acest lucru a fost foarte eficient pentru uh, concurență, pentru că regulamentul inițial din, uh, de la finalul anilor 90 a permis accesul mai extins al cetățenilor la internetul de bandă largă. Mai mult aș vrea să felicit PPE-ul pentru propunerea unei revizuiri cuprinzătoare a datelor de finalizare în sectorul uh, telefoanelor mobile. Este o observație din partea domnului Van Nistelrooy că ar trebui să vedem care sunt taxele de uh, finalizare a contractului la, companii, la operatorii de telefonie mobilă și uh, ar trebui de asemenea să creștem concurența uh, în domeniul uh, vânzărilor angro, ceea ce este un obiectiv extrem de important pentru viitorul tehnologiilor mobile în UE. Este încurajator să auzim că există sprijin uh, larg pentru internetul deschis, dar trebuie să fim atenți la definiția internetului deschis ca să nu introducem un internet închis pe ușița din spate. Sunt convinsă că toată lumea este de acord că internetul deschis ca normă a fost extrem de avantajos în uh, uh, domeniul inovațiilor mai ales în uh, sectorul digital, acolo unde Uniunea Europeană are un rol extrem de important de jucat. Bineînțeles, trebuie să definim ce înseamnă o rețea închisă, și, bineînțeles, vom discuta toate aceste aspecte la reuniunea coordonatorilor din umbră și probabil și la alte reuniuni ale comisiei noastre, dar în ciuda acestor lucruri, cred că avem un fundament foarte bun pentru obținerea unui acord între grupurile politice, pentru că cu toții ne dorim o platformă inovatoare, acolo unde toată lumea se poate interacționa de pe picior de egalitate. În această privință aș vrea să vorbesc despre problema serviciilor specializate, care sunt uh, menționate de multe grupuri politice și care au fost discutate și în alte comisii. Una din cele mai mari probleme ale acestor servicii uh, specializate pare a fi dificultatea de a hotărâ care este serviciul și cine va oferi serviciile specializate. Am observat că multe amendamente uh, vorbesc despre uh, societatea informațională și vorbesc despre inovație și concurență între aceste servicii care utilizează infrastructura de telecomunicații pentru a ajunge la utilizatorul final. Înțeleg îngrijorările colegilor că serviciile de informatică sunt prost reglementate, sunt în mod clar uh, de acord cu acest uh, lucru. Dar cred că ar trebui să fim extrem de precauți atunci când vrem să reglementăm aceste servicii în cadrul uh, reglementărilor de telecomunicații. Este posibil să avem nevoie de o revizuire mai cuprinzătoare a activității acestor actori și a modului uh, cel mai eficient de a le reglementa. Pentru că asta se leagă și de drepturile consumatorilor și de uh, problemele antitrust și nu se poate rezolva cu un singur articol în acest regulament. Și tocmai de aceea sprijin uh, comentariile doamnei Herzog că trebuie să solicităm Comisiei să facă o evaluare de impact independentă și o propunere independentă pentru a acoperi acest domeniu. Și sper că putem ajunge la un acord și pe această temă în cadrul Comisiei noastre. Asta și în ideea de a opri birocrația excesivă, pentru că e foarte multă incertitudine pentru toate aceste piețe, pentru că avem uh, servicii VoIP, spre exemplu, avem servicii de telecomunicații care nu spun clar, uite, asta facem și cred că ar trebui să ne gândim cu mare atenție și noi și Comisia la toate aceste aspecte. Ca ultimă observație, aș vrea să sprijin o parte din îmbunătățirile pieței aduse uh, de PPE în ceea ce privește alocarea spectrului. Am avut multe propuneri uh, bune care ar crește nivelul de concurență dar uh, sprijin și uh, propunerea socialiștilor și democraților în ceea ce privește spectrul nelicențiat. Vreau să vă reamintesc că acesta este uh, spațiul unde, în mod normal, obții inovații. Spre deosebire de Statele Unite, noi n-am încercat să standardizăm criteriile tehnice pentru uh, dispozitivele radio inteligente și atunci uh, Acestea sunt benefice și pentru sectorul cultural, ceea ce este în mod clar un avantaj și am putea crea spațiu mai mult pentru inovații și am putea uh, vedea tehnologii uh, impresionante care să apară la noi în Uniunea Europeană și nu să așteptăm tehnologiile venite de peste ocean. Așa încât aș dori să solicit grupului să uh, susțină această propunere pentru ca uh, actorii non-dominanți să poată avea și ei acces la această capacitate de inovație, pentru că asta cred că ar fi extrem de util. Și vreau să-i mulțumesc, doamne președinte, pentru timpul acordat și colegilor și aștept cu interes să continuăm colaborarea. Mulțumesc! Grazie lei, La parola... Mulțumesc foarte mult, doamna Andersdotter. Thank you, Madam Chair. Domnul Chichester. Mulțumesc, doamna președinte. Înainte de a discuta amendamentele la acest raport, în contextul acestui raport aș dori să vă reamintesc dezamăgirea mea uriașă cu această propunere a Comisiei și cu faptul că domnul comisar nu a răspuns nici la întrebarea cu solicitare de răspuns oral dezbătută în Parlament, care de fapt nu a fost dezbătută de comisar, nici la întrebările scrise pe care le-am trimis ulterior. Și mi se pare chiar uh, nemaipomenit să nu primesc niciun fel de răspuns. În ceea ce privește amendamentele, vreau să îi mulțumesc raportoarei pentru toată munca sa și pentru modul în care a analizat această propunere și ofer sprijinul meu în termen largi pentru amendamente și pentru raport. Totuși, Credem că ar trebui să existe o revizuire mai mare a problemei spectrului, pentru că avem rezerve mari față de încercarea Comisiei de a centraliza reglementările care controlează acest sector, având în vedere că este o uh, competență națională. Este un obicei destul de uh, nasol, destul de rău al uh, Comisiei în ceea ce privește internetul deschis, credem că este important să clarificăm propunerea. Sprijinim formularea propusă de domnul Harbour în avizul de la IMCO, dar, bineînțeles, este în linii similare cu propunerea raportoarei, deci uh, diferențele sunt minore. Și apoi, în ceea ce privește ținta de roaming, Nimeni nu vrea să scape mai repede de taxele de roaming decât mine, dar trebuie să spun că este extrem de important să fim realiști în ceea ce privește ce putem obține, ținând cont de faptul că abia am terminat uh, legiferarea roamingului și că uh, industria încă încearcă să uh, adopte și să aplice această legislație. Pilar a stabilit nu cu mult timp în uh, urmă niște motive convingătoare pentru care ținta, uh, data țintă de 2015 nu este doar foarte ambițioasă, ci și prea nerealistă. Deci, în teorie ar fi foarte frumos, dar în practică sprijin uh, data țintă de 2016 propusă de raportoare. Mulțumesc! Grazie, colega Chichester. Mulțumesc, domnule Chichester. Am terminat cu raportorii din umbră și acum dau cuvântul celorlalți colegi. Vă rog să vă limitați, dacă se poate, la trei minute. Domnul Hockmark. Thank you very much and uh, thanks. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc raportoarei uh, și tuturor celor care au vorbit astăzi. Atunci când ne uităm la amendamente, pentru că sunt foarte multe amendamente din diverse perspective, cred că este extrem de important să spunem că avem acum ocazia de a înregistra progrese, de a face pași înainte. O observație pe care am auzit-o în ultima lună este că uneori se pune întrebarea dacă am rămas în urmă. Și răspunsul este nu, sub nicio formă, nu am rămas în urmă. Cred că acest exercițiu este complet lipsit de sens, pentru că dacă nu vedem că economia europeană a rămas în urmă, ă, ne dăm seama că trebuie să facem ă, progrese, mai ales în domeniul economiei digitale. N-are niciun sens să spunem că suntem la fel de buni ca toată lumea în acest domeniu, dacă scopul este să fim din ce în ce mai buni lucrurile se vor dezvolta foarte rapid în următorul deceniu. Analizând toate amendamentele și propunerea raportorului, pe care pot să spun că o sprijin în linii mari și chiar în multe detalii, Cred că trebuie să vedem dacă putem fi și pragmatici și uh, hotărâți în același timp, astfel încât să obținem un nivel mai mare de concurență și un nivel mai mare de inovație pe piață, în timp ce facem pași înainte pentru uh, piața unică europeană. Deci trebuie să ne definim clar ce obiective vrem să atingem. Așa cum a spus și dragul meu prieten și coleg, domnul Chichester, pe care pot să-l susțin uh, și în linii generale și în detaliu, aș putea spune că există un paradox în ceea ce privește roamingul și măsuri luate la nivel european. Pentru că dacă insistăm asupra acestei piețe și dacă insistăm că această piață, dintre toate, trebuie să rămână de competență națională, atunci avem o oportunitate de a merge mai departe prin reglementarea prețurilor. Dar nu pot să scap de roaming. Putem să spunem că se reduc taxele de roaming, dar atâta vreme cât ai 20 și ceva de piețe diferite, o să rămâi în roaming cu costuri fragmentate și diferite. Și cred că trebuie să nu uităm acest lucru. Prima observație ar fi legată de spectru. Trebuie să facem pași înainte ca urmare a ceea ce s-a decis deja, deja în programul care reglementează spectrul. Trebuie să stabilim niște ținte, dar trebuie de asemenea să deschidem o bandă mai largă pentru că este de importanță strategică să avem capacitatea și oportunitatea de a avea viteză mare. Și cred că asta va fi extrem de important pe viitor. Cred că nu putem evita Uh, să discutăm despre banda 700 din această perspectivă. Știu că e o problemă dificilă în multe state membre, dar cred că este important să ne uităm și uh, la acest lucru. A doua observație legată de spectru, cred că abordarea pragmatică este să nu folosim cuvinte precum armonizare, ci să ne asigurăm că există coordonare și că există o autorizare europeană acolo unde este posibil, astfel încât să avem mai multe soluții transfrontaliere și chiar paneuropene. A treia observație în ceea ce privește roamingul. Cred că nu există nicio îndoială în ceea ce privește nevoia de a elimina costurile mari ale roamingului. Și aici e paradoxul când cantitatea de date crește rapid, costurile pentru cetățean vor crește, indiferent de cum reglementăm noi prețurile, din cauza faptului că dezvoltarea fluxului de date este mult mai rapid decât uh, viteza cu care reglementăm noi prețurile. Și nu cred că reglementarea prețurilor este cea mai bună cale, nici pe termen scurt, nici pe termen lung. Cel mai important cred că este să asigurăm piața pe partea de vânzare angro, să forțăm operatorii să aibă acces mai mare la rețelele celorlalți operatori și așa mai departe. Și acest lucru este esențial și pentru nivelul concurențial, atât la nivel național cât și la nivel european. Și cred că acesta este un punct important de plecare. Dar dacă ne uităm la piața europeană de astăzi, Uh, operatorii mici sunt cei care uh, scad prețurile mai rapid, nu operatorii mari și uh, cu, cu tradiție. Aceea încearcă să păstreze limitele de preț asemănătoare cu cele stabilite prin reglementări. Dar operatorii mici sunt cei care încearcă să facă pași mai departe prin reducerea prețurilor și tocmai de aceea trebuie să ne asigurăm că și operatorii mici sunt uh, capabili să concureze atât la nivel național și, cât și la nivel european. În al patrulea rând, neutralitatea internetului și internetul deschis. Trebuie să fim conștienți de faptul că internetul se va dezvolta foarte rapid în următorii ani și ar trebui să fim foarte precauți în reglementarea internetului. Vrem să asigurăm accesul, dar nu ar trebui să reglementăm conținutul. Și prin asta aș dori să închei. În multe dintre domenii, în ceea ce privește coordonarea sau autorizarea, cred că ar trebui să încercăm să vedem cum putem, cum putem consolida oarecul. Nu doar pentru că avem uh, printre noi un candidat la uh, postul de șef al OAREC, ci și pentru că oarecul va deveni mult mai important în uh, încercările noastre de a avea o piață digitală comună. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Nibler. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, dragi colegi, și eu aș dori în primul rând să-i mulțumesc raportoarei noastre și colegilor care au intervenit astăzi aici și, de asemenea, celor care au formulat amendamente pentru a dezvolta și mai mult uh, raportul. Aș avea câteva lucruri de de spus. În primul rând am să mă refer doar la subiectul neutralității rețelei și apoi aș face câteva observații cu caracter general, dacă îmi permiteți. Am, depus, am citit toate amendamentele depuse la subiectul neutralitatea rețelei și colegii de la Comisia pentru Cultură au depus câteva amendamente în acest sens și s-a pus problema definirii serviciilor speciale. E clar că e nevoie de o definiție cât mai bine pusă la punct ca să nu ni se reproșeze că dorim să creăm un internet de um, mâna întâi și un altul de mâna a doua. Mă gândesc că, că poate raportoarea și apoi comisia ar putea să analizeze acest subiect pe scurt. Eu cred că formulările noastre nu sunt atât de îndepărtate și de aceea cred că vor fi propuneri de compromis în acest sens. Dacă citesc presa din Germania legată de aceste propuneri, uh, constat că uh, cei care lucrează la formulări la Comisia ITRE, uh, ce, deci cei care doresc să introducă aceste categorii diferite de internet, uh, citez, vor să introducă uh, să facă din internet o afacere, o afacere foarte lucrativă. Am încheiat citatul, dar vreau să vă rog să nu uitați că și la alegerile europene vom purta această dezbatere în campania electorală și să știți că eu sunt de acord cu existența și promovarea de modele de afaceri pe internet, însă accesul liber la internet nu trebuie să fie um, să aibă de suferit din această cauză, deci nu trebuie să existe un o a doua clasă de cetățeni în privința accesului la internet. Ar fi, sincer, un scenariu de groază dacă s-ar întâmpla ce citim aici în presă și nu cred că este cazul să permitem să se întâmple așa ceva. Și am și o a doua observație. Dacă îmi permiteți, aș vrea chiar să vorbesc din suflet de fapt. Dragi colegi, când vorbim despre aceste propuneri concrete, cred că știm cu toții că Europa din perspectiva industriei TIC în general, e mult, mult în urma Americii, mult în urma Statelor Unite și mult în urma Chinei. De asemenea, mult în urma Coreei de Sud, de exemplu, și a multor altora. Și deci propunerea pe care o facem noi acum trebuie să uh, ne permită să fim competitivi în Europa. Și uh, când mă uit la ce e în propunerea aceasta și ce e în amendamentele noastre, încep să am dubii și mă tem că nu facem suficient pentru a promova și a dezvolta industria TIC în Europa. Atunci când ne gândim la ameliorarea situației industriei, atunci nu ar trebui să acceptăm propunerea legată de roaming, dacă îmi permiteți să spun asta, pentru că ar însemna iarăși o povară suplimentară pentru întreprinderi. Poate că ce a spus colegul Chichester este foarte corect și uh, trebuie, să, trebuie să nu uităm de roaming 1, 2 și 3 și dacă vrem să fim consecvenți, atunci ar trebui să susținem propunerea comisiei, însă mi se pare că acest lucru contrazice uh, alte dorințe ale noastre. Nu trebuie să uităm că în Europa avem și o concentrare foarte puternică a frecvențelor, dar sincer, e, chiar e o problemă asta pentru noi? Chiar e problema noastră? Dacă Ericsson și Nokia și toți uh, ceilalți au făcut ce au făcut, uh, nu știu ce să zic, noi am definit niște standarde acum câțiva ani și uh, au fost cumpărate de uh, întreprinderi americane până la urmă și deci ce discutăm aici este dacă chiar este util pentru noi să uh, sufocăm complet industria noastră în uh, domeniul TIC, în domeniul serviciilor uh, de telecomunicații, în domeniul rețelelor. Chiar credeți că ar fi util? Eu nu cred și asta voiam eu să observ la modul general. Mm, încerc să mai ameliorez pe aici și pe acolo textul, însă nu știu până la urmă dacă fundamental această propunere este una bună. Eu, sincer, după instinct v-aș spune că am face o mare greșeală dacă am acceptat această propunere cu roamingul. Mi s-a explicat de multe ori, s-a încercat și aici la comisie tot, să se facă tot felul de formulări, dar uh, pentru mine e mai simplu să spun că da, e o propunere bună, dar vă rog să-mi dați mai multe explicații, v-aș fi foarte recunoscător. Mulțumesc, domnul Zaleschi, pe care l-am salutat și azi dimineață și am urat bun venit. Acum o locuiește pe doamna Colasca Bobinska la noi la comisie, vă rog. Pe la parola. <clears throat> Voglio spiegarmi in polacco. Aș vrea să vorbesc în limba maternă podchodzę do takiej filozofii. Deci după un italian aș vrea să vorbesc în poloneză și trebuie să spun că după ce am ascultat prezentarea lui Pilar, am înțeles filozofia fundamentală și despre asta aș vrea să vorbesc. Detaliile detaliilor. Știm că lumea telecomunicațiilor se dezvoltă foarte rapid și că trebuie să reacționăm foarte rapid în uh, statele membre și la nivelul Comisiei și știm că toată lumea vrea o libertate mai mare, dar cu cât libertatea este mai mare, cu atât riscurile sunt mai mari atunci când vorbim despre modul în care se poartă, în care acționează oamenii și uneori acestea au uh, efecte neașteptate, cum ar fi plagiat sau uh, terorism și așa mai departe. Uh, deci există toate aceste aspecte și evident nu putem pur și simplu să ne retragem. Trebuie să mergem mai departe pas cu pas. Domnul Chichester am spus că trebuie să fim mai uniți, dar să nu avem uh, un management centralizat. Trebuie să avem un regulament bazat pe coordonare. De asta avem nevoie la nivel european. Și dacă aș putea să merg un pic mai departe, dacă vă uitați la problemele legate de cultură și identitate națională, uh, Uneori este puțin dificil să, să înțelege asta, dar atunci când vine vorba de telecomunicații, este, acesta este un domeniu în care, în mod clar, trebuie să acționăm împreună. Și trebuie să fim foarte atenți aici, trebuie să fim precauți, pentru că nu vrem să ignorăm uh, diversele uh, aspecte pe care le avem și trebuie să ținem cont de interesele uh, mutuale. Pe de o parte, există un oarește conflict. Uh, pentru că îi avem pe furnizorii de, serviciu, de servicii și pe fabricanți și aceștia, bineînțeles, sunt uh, conduși de ideea profitului. Dar bineînțeles, vrem pe de altă parte și acces ieftin pe, la internet pentru cetățenii noștri. Deci există un mic conflict aici. Dacă vrem să rezolvăm lucrurile în mod adecvat din punct de vedere tehnologic și dacă vrem să avem acces sigur la internet, astfel încât toată lumea să uh, profite de asta, atunci trebuie să acționăm exact în acest sens. Și eu am senzația că uh, oamenii de știință, profesorii, ar trebui să se implice mai mult. Atunci când uh, m-am întors din California în anii 90, nimeni nu știa ce să facă cu internetul. Nu știa să trimită un uh, e-mail. Dar acum știm că lucrurile evoluează mult mai rapid din punct de vedere tehnologic. Tehnologia se mișcă foarte rapid și evoluează foarte rapid și trebuie să ne asigurăm că ne prevalăm de progresele tehnologice, dar că suntem și cu ochii pe riscurile și pericolele uh, ridicate de internet. Uitați-vă la adolescenții de 14 ani și ce fac ei pe internet tineri care se reunesc, care creează grupuri, care fac diverse lucruri pe internet, dar trebuie să știe ce fac, pentru că dacă încep să facă downloaduri ilegale, acestea sunt fapte penale pentru care pot răspunde și părinții. Deci există și un aspect educațional aici și într-un domeniu în care avem uh, o creștere aproape fără limite dar nu putem să ne concentrăm doar asupra Europei, pentru că trăim într-o lume mai mare. Trebuie să facem tot posibilul pentru a lupta împotriva abuzurilor și trebuie să ne asigurăm că putem colabora cu partenerii din întreaga lume. Încă o dată mulțumesc, Pilar, pentru munca excelentă pe care ai făcut-o și cred că în momentul de față avem un document foarte bun, un document scurt, ceea ce e bine, pentru că nu o să petrecem prea mult timp citindu-l, pentru că este un document foarte bun. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Țicău! Uh, thank you very much, uh, Patricia. Mulțumesc, Patricia. Uh, doamnei uh, raportor uh, Pilar del Castillo uh, și aș vrea să fac doar uh, câteva considerente am făcut un număr mare de amendamente, am depus un număr mare de amendamente la acest Um, dosar. Uh, practic, uh, scopul acestui uh, document ar fi trebuit să fie acela de a realiza armonizarea și simplificarea cadrului legislativ privind comunicațiile electronice. Așteptam cu foarte mare interes din partea Comisiei această propunere pentru că așteptam, pe de o parte, atât eliminarea tarifelor de roaming și uh, pentru a discuta de o piață internă în domeniul uh, comunicațiilor electronice, evident, doream ca tariful de roaming să dispară și să avem practic uh, același tarif ca în cazul comunicațiilor naționale, dar de asemenea așteptam din partea Comisiei și acele măsuri structurale despre care s-a discutat atunci când am adoptat regulamentul privind roamingul acum câțiva ani. Uh, cu toate acestea, um, cred că acest, această propunere încearcă să rezolve prea mult într-un mod, uh, cred eu, uh, care ar trebui îmbunătățit, pentru că propunerea Comisiei cred că nu este suficient de fundamentată în unele aspecte. Uh, de exemplu, în uh, ceea ce privește um, operatorii, uh, aerie, operatorii europeni, suntem, um, nu sunt împotriva operatorilor europeni. Cu toate acestea, nu consider că trebuie să acordăm acestora un tratament mai favorabil decât operatorilor naționali. De aceea am Uh, considerat și am încercat să șterg din uh, propunerea legislativă acele prevederi care fie propuneau ca acești operatori europeni să nu plătească taxe deși operatorii naționali plătesc uh, taxe deci cred că dacă discutăm de un tratament nediscriminatoriu care deja este asigurat de cadrul european privind comunicațiile electronice cu atât mai mult nu avem voie să creăm un cadru mai favorabil uh, operatorilor uh, europeni. Uh, de asemenea, în ceea ce privește spectru, cred că, așa cum au spus și colegii mei, nu de mult am aprobat deja acel program european privind spectru radio, s-au stabilit termene, s-au stabilit obiective, a fost și atunci greu cu Consiliul să se ajungă la un acord, pentru că ă, știm bine, statele membre consideră că spectrul ă, ține de competența națională. Ă, suntem pentru armonizare, suntem pentru încurajarea unor noi servicii inovative. Cu toate acestea, cred că propunerea legislativă a Comisiei și în acest domeniu Uh, ar trebui să sufere îmbunătățiri. Uh, închei uh, spunând că în ceea ce privește sistemul de autorizare generală, din nou cred că prin amendamentele pe care Parlamentul le-a depus putem îmbunătăți propunerea Comisiei. Nu suntem pentru un cadru european de autorizare generală. Cu toate acestea, cred că anumit textul uh, prezintă anumite hibe uh, și sper ca și colegii să fie de acord uh, ca prin amendamentele de compromis care vor fi realizate să putem să îmbunătățim aceste prevederi. Mă voi opri aici spunând doar că este poate una dintre cele mai importante inițiative legislative din partea Comisiei pe care le discutăm pe acest final de mandat ca în cazul tuturor uh, inițiativelor importante din domeniul comunicațiilor electronice această, acest text legislativ va ajunge la fiecare cetățean european și de aceea uh, cred că chiar dacă ne va lua puțin mai mult timp ca să ajungem la amendamentele de compromis cred că este important să avem un text simplu un text care să contribuie la realizarea pieței unice digitale dar în interesul consumatorului european. mulțumesc. la colega la parola colega Mulțumesc, Mulțumesc uh, Urmează domnul Gerec. Mulțumesc, uh, doamna președinte. Nu am analizat um, în detaliu documentul până acum, dar uitându-mă la el, îmi dau seama că lucrăm în contextul Uniunii Europene. Și când vine vorba de țările vecine sau de țările de cealaltă parte a Atlanticului și le ar trebui să poată să respecte toate aceste lucruri. Dacă analizăm însă situația um, benzi largi și a, a altor aspecte, acestea se opresc la granițele Uniunii Europene cu celelalte țări. Aș vrea să vă pun o întrebare ce se întâmplă cu telefonia mobilă la granița Polonia-Ucraina? Îmi imaginez că operatorii, că se folosește rețeaua operatorilor ucrainieni. Ce se întâmplă însă acolo? Ce se întâmplă când e vorba de operatorii ucrainieni sau din Rusia? Uh, Cred că este o chestiune care se leagă de fapt de rețeaua pe care o folosești și de banda largă. Și mai sunt câteva aspecte de ordin tehnologic. Avem un spectru, vrem ca acesta să fie folosit mai bine în viitor pentru date, vrem să folosim noi soluții tehnologice, vrem să le folosim uh, mai uh, vrem să le folosim mai bine și poate că 20 sau 30 de ani este un pic prea mult. Poate că am putea să reducem acest, uh, acest timp pentru a putea să ne folosim mai bine de inovațiile tehnologice. Și um, astfel cei care doresc să participe pe piață folosind aceste tehnologii noi pot să folosească spectrul care este disponibil pentru o perioadă mai scurtă de timp. Acestea sunt uh, comentariile pe care vreau să le fac legate de întrebarea pe care tocmai am pus-o. Mulțumesc! Mulțumesc! Aici uh, se încheie intervențiile din partea membrilor comisiei. Înainte de a da cuvântul din nou doamnei raportor, îi dăm cuvântul domnului comisar Anthony Whelan. Acum aveți posibilitatea să vă exprimați și dumneavoastră. Mulțumesc, um, doamnă președinte. Comisia reia ceea ce a spus deja și cu alte ocazii. Îi mulțumim uh, doamnei raportor, le mulțumim tuturor membrilor comisiei și tuturor raportorilor din umbră, dar și celor care s-au implicat foarte activ în um, pregătirea uh, acestui um, raport în pregătirea finalizării poziției comisiei, com, acestei comisii cu privire la raport. Dacă numărăm amendamentele, ne dăm seama că vo ne dăm seama de importanța acestui subiect. Voi trece în revistă as toate aspectele. În ceea ce privește autorizarea unică, Comisia, într-adevăr, a luat notă de propunerea raportorului cu privire la autorizare. Acest uh, aspect e Atitudinea cu privire la acest aspect este împărtășită de foarte mulți membri din această comisie. Credem că propunerea făcută de domnul raportor este foarte importantă în cadrul acestui raport. Cu toate acestea, am vrea să vedem uh, că Europa, Uniunea Europeană joacă un rol mai puternic în acordarea și retragerea acestor autorizații. În ceea ce privește spectrul, am uh, observat uh, sprijinul larg um, al doamnei raportor. Comisia salută um, propunerea suplimentară cu privire la definirea duratei și la schimbul um, de, de spectru, deoarece acestea ar um, putea duce la un beneficiu economic mai mare, inclusiv posibilitatea de a utiliza noile tehnologii. Aceasta se aseamănă cu um, propunerea noastră inițială. În ceea ce privește banda largă, uh, și echilibrul de audiodifuzare, am dorit să existe o procedură pentru o mai bună coordonare a spectrului pentru scopurile internetului wireless de bandă largă. Desigur, dorim, dorim să se ia măsuri în viitor cu privire la acest aspect, în lumina orientărilor politice așa cum ar putea fi ele încorporate în versiunile actuale sau viitoare ale programului de politică cu privire la spectru, acum legat de spectrul fără licențe. Aici sunt mai puține dificultăți în ceea ce privește licențele și repartizarea, tocmai pentru că este vorba de spectrul fără licențe. propune, propunerile noastre au scopul de a ușura furnizarea de servicii și pe baza spectrului fără licență și noi uh, lucrăm foarte intens pentru a identifica noi tipuri de spectre care să îndeplinească aceste obiective. În ceea ce privește produsele cu acces fix, noi încercăm să ne concentrăm pe utilizatori, pe companii ca utilizatori, păstrând câteva elemente ale propunerii comisiei. Acest lucru îmi va permite să-i răspund și întrebării doamnei Nibler. Dacă dorim creștere și creare de locuri de muncă ca urmare a acestei propuneri, nu trebuie să ne uităm numai în sectorul TIC. Cea mai mare parte a creșterii generate de sectorul TIC se regăsește în alte secțiuni ale economiei, mai mult decât în TIC, prin câștiguri de productivitate. Cred că acest lucru duce la îmbunătățirea competitivității mediului de afaceri, conectivitate și acesta este, de fapt, doar un răspuns parțial la întrebarea doamnei Nibler, dar um, cred că este un element important. Și pentru a încheia, aș vrea să spun că probabil mai avem nevoie să analizăm um, amendamentele care au venit um, pe aceste aspecte. Ar trebui să vedem cum putem să le integrăm mai bine cu dispozițiile cadru și cu regulamentele naționale pentru a vedea care sunt cele mai bune căi de reparații în ceea ce privește internetul deschis, lucru care s-a discutat deja în Comisia IMCO în detaliu datorită responsabilității comune. Noi deja ne-am prezentat poziția în detaliu în această dimineață, dar acum aș dori să reiau pe scurt acest subiect datorită dezbaterilor din această comisie. Uh, este nevoie de um, o definiție clară a serviciilor specializate. Acest lucru este considerat important de către comisie și formularea folosită nu trebuie să fie una prea specializată, nici din punct de vedere tehnic, nici din punct de vedere juridic. Un, trebuie să fie înțeleasă, desigur, și de tribunale și de uh, experți, dar uh, trebuie să fie foarte clar că aceste servicii specializate sunt uh, diferite de internetul așa cum este înțeles el în mod obișnuit. S-au mai menționat și alte aspecte, printre care se numără și întrebarea dacă avem o listă definitivă a practicilor cu privire la traficul de pe internet, dacă avem flexibilitatea de a ne adapta la noile provocări, acest um, aspect este unul destul de dificil de gestionat, deoarece odată ce deschidem uh, cutia Pandorei, aceasta e greu de controlat. Comisia încearcă să um, a, să susțină raportorii și raportor, raportorii și raportorii din umbră în măsura în care aceștia doresc să ajungă la o soluție de compromis. Când vine vorba de oare, Comisia este de acord că acest organism ar trebui să fie unul puternic, noi propunem îmbunătățirea unui sistem care deja a realizat foarte multe. Uh, și care are o importanță uh, foarte, um, iar această um, restructurare ar avea o importanță foarte mare în condițiile în care oarecul poate să dobândească un rol și mai important. În ceea ce privește roamingul, propunerea comisiei de a avea un regim um, opțional în care părțile implicate uh, pot să decidă, vine în paralel cu o, cu propunere de a elimina ace, taxele de roaming. Este nevoie însă de mai, de mai multe discuții pentru a vedea care este direcția. Oricum, Comisia afirmă că o astfel de soluție trebuie să incorporeze această idee în, în propunere. Uh, și anume este nevoie de impunerea unor limite pentru ca sistemul să poată fi um, gestionat în continuare așa cum trebuie. apelurile primite um, sunt um, un subiect diferit care probabil ar trebui să fie analizate dintr-o altă perspectivă. Trebuie să-i cer scuze, să-mi cer scuze domnul uh, Chichester dacă nu am, um, am răspuns întrebării sale. Mă voi asigura că va primi răspunsul în cel mai scurt timp. Înțelegem um, îngrijorările care au dus la înaintarea unui număr atât de mare de amendamente în comunicarea noastră din septembrie am vorbit despre acest, crearea unui cadru cu condiții egale. Înțelegem foarte bine care sunt um, motivațiile pentru, pentru aceste amendamente. Îmi cer scuze că am um, adorat prea mult. Mulțumesc. Mulțumim pentru acest um, răspuns foarte complet. Acum îi voi da din nou cuvântul doamnei Castilio, doamnei raportor. Mulțumesc, doamna președinte, aș vrea să le mulțumesc tuturor pentru observațiile făcute. Au fost câteva comentarii scurte, altele mai generale, altele mai specifice, dar um, toată lumea are o abordare pozitivă acest lucru mă readuce la ceva ce am spus uh, și mai devreme. Uh, avem uh, posibilitatea de a ajunge la un acord și de a împărtăși pe deplin responsabilitatea. Putem contribui la propunerea Comisiei pentru ca după ce trece de Parlamentul European aceasta să să ducă la un progres real, să contribuie în mod semnificativ la competitivitatea economiei noastre și la evoluția pieței uh, digitale unice. Nu vreau să intru în prea multe detalii cu privire la niciunul dintre aspectele menționate, însă vreau să revin um, la ceea ce am spus inițial. Cred că um, aici avem în față o oportunitate foarte mare și sunt sigură că ne vom stabili niște scopuri foarte importante și vom putea să trecem dincolo de interesele specifice sau de nu ne vom opri numai la anumite sectoare. În aceste discuții sunt exprimate de multe ori îngrijorări și temeri foarte specifice cu privire la probleme foarte precise. Aici mă refer la discuțiile din această comisie, audieria ITRE și sunt sigură că sunt discuții și în alte comisii. Având însă, luând toate acestea în considerare și desigur ne putem gândi și la evaluarea de impact despre care am discutat, am vorbit și despre aspectele de am avut o analiză a propunerii comisiei. Dacă ne gândim la absolut toate aceste discuții, ne dăm seama că Până acum niciodată nu am văzut un așa mare consens al, al tuturor sectoarelor in, implicate în acest exercițiu, mai ales uh, dată fiind varietatea pe, de subiecte pe care o acoperă această propunere. Uh, toți cei care ați participat la aceste întâlniri și toți cei din sector pot să confirme acest lucru. Există un grad foarte mare de consens din partea tuturor părților implicate cu privire la toate subiectele pe care le-am discutat, spectrul, oarecul, folosirea internetului, roamingul și așa mai departe. Desigur, sunt persoane care favorizează um, o poziție în, în favoarea celeilalte, dar oricum, în linii mari, um, părerile sunt convergente, iar acest lucru este foarte bun. Așa cum a spus și Angelica Nibler, au existat um, diverse observații Este adevărat că s-a vorbit foarte mult uh, s-au publicat foarte multe, dar nu numai cu privire la subiectele pe care le-ai menționat. La fel se întâmplă și în ceea ce privește schimbarea climatică, industria, energia. Acest lucru este valabil și cu privire la anumite drepturi și libertăți. ne dăm seama că există anumite sectoare care își exprimă părerile în uh, presa scrisă, în presa electronică, alții însă adoptă alte căi. Oricum, așa cum am spus de la, de la bun început, când e vorba de internet, Cred că trebuie să avem aceeași abordare și trebuie să lăsăm o ușă deschisă pentru toată lumea. Toată lumea trebuie să-și găsească locul acolo. Toată lumea trebuie să aibă o oportunitate. Internetul nu diferă de viața din, din afara internetului. Valorile de pe internet sunt aceleași cu valorile din viața reală, economia, societatea, doar că se exprimă într-un context diferit prin intermediul tehnologiei. Internetul este un fel de microcosmos, un fel de ecosistem, dacă doriți, care reflectă ceea ce s-a dezvoltat în societate în ultimii ani. Câteva elemente esențiale ale internetului se regăsesc și în societate. Nu ne schimbăm valorile doar pentru că folosim internetul. Nu ne schimbăm uh, valorile economice doar pentru că folosim uh, internetul. Vrem ca atât cetățenii cât și companiile să aibă oportunități și pe internet și în afara internetului, așa că trebuie să lucrăm cu toți acești parametri diferiți. Aceasta este baza pe care trebuie să lucrăm și pe care trebuie să încercăm să găsim modalități de a dezvolta în continuare sistemul. Cred că aceasta este viziunea pe care trebuie să o adoptăm. Nu trebuie deci să stabilim limite sau restricții, trebuie să ne păstrăm în continuare uh, o viziune deschisă. Aceasta este direcția în care trebuie să ne îndreptăm. Și consider că, din acest punct de vedere, propunerea comisiei ne arată faptul că aceștia au o viziune foarte deschisă și că exprimă valorile democrației și a economiilor de piață din Europa. În discuțiile despre internetul deschis, eu pur și simplu am continuat munca comisiei, am mers pe aceeași direcție pe care au mers ei, deoarece am considerat că au prezentat o viziune foarte echilibrată asupra situației. Și din acest punct de vedere, cred că putem să ajungem la un acord între noi. Desigur, trebuie să mai aducem precizări cu privire la anumite aspecte. Am vorbit despre acestea astăzi, internetul deschis, serviciile specializate și alte alte tipuri de servicii. Trebuie să le clarificăm, dacă nu acum, mai târziu. Însă acesta nu este un motiv activ de a lua decizii finale de a închide ușa în fața acestor um, clarificări. Nu putem să luăm decizii care să impună apoi constrângeri asupra opțiunilor viitoare. Aceasta este poziția mea și consider că acesta este modul în care ar trebui să continuăm lucrările. Dacă analizăm internetul, serviciile, diferitele acorduri, modul în care um, funcționează acestea, ne dăm seama că comisia pur și simplu a reprodus în textul său ceva ceea ce există deja în practică. Comisia a redactat un text juridic, dar nu, nu difere foarte mult de ceea ce s-a făcut până acum. Plecând de la toate acestea, deci cred că avem foarte multe șanse să ajungem la un acord și să uh, contribuim la dezvoltare. Vreau să îmi um, exprim aprecierea pentru contribuția pe care a, și munca extraordinară a secretariatului acestei comisii nici nu am suficiente cuvinte pentru a, um, pentru a vă mulțumi. Munca dumneavoastră a fost foarte importantă, ați dat dovadă de foarte mult profesionalism și am vrut să spun acest lucru în public. Mulțumesc! Mulțumesc! Am, uh, vă mulțumesc pentru, pentru intervenții. Pe 24 februarie la Strasburg vom, uh, vom vota. Mulțumim doamnei Pilar del Castillo, mulțumim colegilor pentru contribuția de până acum pe un dosar care a fost unul destul de complicat. Acum îl așteptăm pe domnul Intesi să ni se alăture. Vom trece deci la următorul punct pe ordinea de zi. Come sapete, eh, il signor Isvan Ignasi. După cum știți, domnul Istvan Ignaci a fost uh, numit candidat la postul de director uh, administrativ al OAREC. Conform procedurilor, trebuie ca înainte de numirea oficială, domnia sa să apară în fața comisiei noastre. Domnul Igneții va face o declarație care va fi urmată de întrebări din partea colegilor și de răspunsurile domniei sale. Așadar, îi urez încă o dată bun venit. Mă bucur că a fost numit pentru acest uh, rol foarte important și cred că știți că de la bun început uh, uh, noi am susținut areg. Vă, vă dau cuvântul acum pentru declarația noastră inițială. Thank you very much for the floor, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, stimați deputați. Sunt foarte onorat să mă aflu aici pentru acest schimb de opinii cu dumneavoastră, în calitate de candidat desemnat pentru director administrativ al OREC. Aș dori să-mi împart în două aceste remarce introductive. În primul rând, aș dori să mă prezint foarte pe scurt. Direi brevemente di... Doamnă președinte, vreau să-i rog pe cei care au de ieșit să iasă și pe ceilalți să se instaleze pentru ca oaspetele nostru să-și poată face prezentarea într-o situație cât mai plăcută. Vă rog frumos! Thank you very much. So first I would like... Mulțumesc! Așadar, întâi de toate aș dori să mă prezint pe scurt și să vă explic de ce m-am interesat acest post, practic de ce candidez și de ce am considerat că e vorba de o provocare pentru mine și una foarte interesantă. În primul rând, să mă prezint. Sunt uh, maghiar, după cum uh, s-a spus deja. Sunt uh, născut și crescut în nord-estul Ungariei, lângă Tisa. În ultimii cinci ani am trăit la Bruxelles împreună cu familia mea, sunt căsătorită, am doi copii am o fată la gimnaziu, care este pasionată de pictură și de alte arte, iar fiul nostru este student și studiază informatica, matematica, inteligența artificială. E foarte interesant. Și mai avem și niște câini în familie. Iată, deci, uh, cine sunt, de unde vin. Eu sunt inginer electronist și uh, profesor de tehnologie. Am lucrat inițial uh, în domeniu, după aceea am dorit să-mi completez cunoștințele teoretice, deci m-am întors la universitate și am obținut un MBA Am devenit funcționar și atunci am studiat și administrația publică și înainte de a deveni diplomat, am dat și un examen, bineînțeles, la Ministerul Afacerilor Externe. Iată, deci, care este formarea mea? Mi-am început cariera în telecomunicații la începutul anilor 90, în epoca privatizării și a liberalizării a fost o perioadă foarte, foarte interesantă și a fost deosebit de interesant să văd cum foștii operatori de stat deveneau privați. Și de asemenea a fost foarte interesant să văd cum s-au purtat și nou veniții pe piață. Deci uh, am uh, devenit manager la un operator local, uh, Telecom. După câțiva ani a devenit cel mai mare concurent al serviciilor de telefonie fixă de pe piață. Consolidarea pieței uh, s-a întâmplat și în alte state, bineînțeles, nu numai la noi. Deci, după câțiva ani în sectorul uh, privat, am început să cunosc foarte bine mecanismele de piață și am început să înțeleg cum gândesc investitorii și părțile interesate și ce um, e necesar pentru consumatori de la TIC. Eu totdeauna am vrut să fiu funcționar, am vrut să lucrez pentru interesul public, pentru binele public. Sigur că și sectorul privat e interesant, dar eu îmi doream altceva și de ce am devenit uh, funcționar, am devenit șeful departamentului responsabil de reglementări în domeniul TIC la Ministerul de Resort. Și în acea perioadă am înțeles uh, nu doar provocările cu care se confruntă decidenții pol politici în domeniul TIC, și de asemenea am înțeles uh, foarte bine cum funcționează privatizarea și ce diferențe există pe piață. Următorul pas era logic să fie către nivelul Uniunii. Ungaria a preluat uh, președinția Uniunii Europene în 2011 a fost o experiență extraordinară să mă implic în munca de pregătire în domeniul meu de competență și deci era normal să prezidez grupurile de lucru din Consiliu în timpul președinției noastre. La Bruxelles am înțeles foarte bine cadrul instituțional al Uniunii Europene și am fost implicat în uh, procedura legislativă începând cu 2005. Așadar, am constatat uh, cum s-au adoptat diverse directive și regulamente, inclusiv în domeniul telecom a fost pachetul din 2009, de asemenea au fost diversele regulamente roaming pe care dumneavoastră le cunoașteți cu siguranță foarte bine. Câteva cuvinte acum despre provocarea de a deveni director administrativ al OAREC și de ce m-a interesat. Am candidat pentru acest post pentru că am considerat că studiile mele și experiența mea profesională și de asemenea personalitatea mea ar fi un avantaj pentru OAREC. Eu consider că acest post uh, se potrivește cu parcursul meu profesional de până acum, pentru că mi-ar permite să um, influențez situația la nivelul Uniunii. Înțeleg foarte bine acest post care este descris chiar de titlul său. E un post de administrator, dar și de manager. E vorba de un post de șef al uh, oficiului de director, practic al OAREC, va trebui în această calitate să asigur bună gestionare și bună utilizare a resurselor. Eu am, uh, ca trăsătură de personalitate, dorința de a sluji interesul general, ceea ce uh, este o aplicare consecventă a cadrului Uniunii Europene privind telecomunicațiile. Aceasta este principala misiune a OAREC și uh, sarcinile OREC sunt foarte clar menționate în regulamentul uh, respectiv. E vorba de rolul definit în legislație și, desigur, uh, de tot ce veți mai adopta dumneavoastră ca legislator în viitor. Și am urmărit cu mare interes discuția privind pachetul Telecom, piața unică, și am văzut că vă bazați tot mai mult pe OAREC și pe oficiul OAREC, care susține OAREC-ul. Vreau să închei spunând că în funcția mea de director administrativ al oficiului aș avea angajamentul de a organiza munca acestui oficiu la modul cel mai organizat, cum spuneam, și cel mai eficient. Și vă mulțumesc anticipat pentru încredere. Lei, per questa Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare și pentru prezentarea competențelor și atitudinilor dumneavoastră chiar. Iar acum, haideți să-i ascultăm pe deputați. În primul rând, doamna Del Castillo. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc pentru prezentare invitatului nostru. Doresc să vă urez bun venit. Sunteți candidat la postul de director administrativ al OAREC. Noi ne-am întâlnit și ieri și uh, atunci când veți fi confirmat în funcție, va fi un moment foarte potrivit, pentru că cred că știți, pentru că cunoașteți foarte bine acest subiect, că uh, suntem acum într-o perioadă foarte delicată, dat fiind cât de important este acest dosar. Mai sunt, desigur, și alte dosare referitoare la OAREC. Este un dosar uh, în legătură cu care Comisia ITRE uh, s-a pronunțat, s-a pronunțat pozitiv, spunând că dorește consolidarea rolului autorităților europene de reglementare. Așadar, uh, dorim consolidarea, bineînțeles, a rolului OAREC și am apreciat foarte mult munca OAREC încă de la bun început. Oare nu există de mult timp acest nou organism își continuă activitatea din 2009 când a fost creat și avem senzația că OAREC acum își desfășoară în mod foarte pozitiv competențele și considerăm chiar că OAREC ar trebui să mai beneficieze și de alte Uh, competențe în domeniul uh, acesta. Că profilul dumneavoastră, experiența dumneavoastră s-ar adapta foarte bine la această responsabilitate. Cred că CV-ul dumneavoastră și parcursul dumneavoastră profesional e unul foarte bun. Și deci uh, sperăm ca după ce veți fi confirmat să putem să ne întâlnim cu dumneavoastră, să avem o reuniune cu dumneavoastră ca să discutăm despre aspectele foarte numeroase în legătură cu care OAREC-ul trebuie să joace un rol important. De altfel, unele aspecte au fost menționate foarte clar în dezbaterea noastră. Bun, nu am uh, nimic altceva de adăugat și în orice caz vă urez bun venit. Mulțumesc, doamna Edith Herzog, pentru SND. Mulțumesc, doamna președinte, se pare că astăzi este ziua mea să mă afirm, e, că al 10-lea discurs la Comisia ITRE. Însă, de data aceasta, cred că e foarte bine ca eu să rămân aici la comisie și să mă implic în această discuție. Aș dori să vorbesc despre domnul Igneții și apoi și despre Oarec în sine. Îl cunosc pe Laszlo de când sunt membru în Parlament, aproape că am venit împreună la Bruxelles. Și Calitățile sale sunt absolut evidente și sunt dovedite de faptul că într-un stat atât de scindat cum e Ungaria, el e susținut de toate părțile. Cred că nu sunt multe subiecte în legătură cu care socialiștii și conservatorii din Ungaria să fie de acord, însă acum vorbim despre calitățile profesionale și despre angajamentul uh, care a fost foarte pozitiv până acum pentru țara noastră. În ultimii cinci ani, de când s-a negociat pachetul Telecom, în timpul președinției maghiare și după aceea, cred că Laszlo a fost o persoană foarte abordabilă, de la care toată lumea știa că va primi un răspuns uh, competent. Și asta mi-au spus uh, foarte multe părți care au lucrat cu Consiliul sub președinția ungară. De obicei, acum rolul Parlamentului ar fi să pună întrebări aici, însă de data aceasta avem încredere în candidat și credem că e unul foarte, foarte pozitiv. În al doilea rând, aș vrea să spun câte ceva despre OAREC. Noi am discutat despre OAREC și la punctul anterior, de fapt. Și e clar că fiecare agenție fiecare organism de genul OREC are multe de ameliorat. Eu sunt membră și la COCOBU și la comisia aceasta am fost raportor și raportor din umbră la uh, agenții de foarte multe ori. Și aș vrea să spun colegilor, înainte de toate, că fiecare agenție în primii cinci ani se confruntă cu o provocare, pentru că misiunea e stabilită de Parlament, dar nu este suficient de bine pusă la punct Uh, sediul este ales de Consiliu, dar nu e încă pus la punct nici acela și se întâmplă foarte adesea ca birourile să fie acolo, dar să nu fie personal, sau să fie personal, dar să nu aibă birouri, se poate orice. Viața agențiilor arată că uh, Uh, toate cele 60 de organisme de tip agenție au avut aceleași boli ale copilăriei în primii 5 ani. Și spun asta pentru că trebuie să fim foarte atenți și să nu tot modificăm și să remodificăm uh, sarcinile acestor organizații. Trebuie să ne dăm seama că nu, dacă nu sunt operaționale, nu sunt pregătite pur și simplu sau mai sunt aspecte de ameliorat. În cele din urmă aș avea o întrebare pentru domnul Igneții aș vrea să știu cum, cum dorește să lucreze cu alte organisme similare. Pentru că noi credem că nu e necesar să facem reorganizări inutile și să desfășurăm exerciții inutile, ci cel mai bine e să facem ameliorări. Și care pot fi ameliorările? Cred că se poate ca cetățenii europeni să beneficieze de servicii mai bune și de mm, un acces digital mai bun în întreaga Europa. Iată ce trebuie să susțină OAREC. Chiar această idee. Cred că Parlamentul va fi foarte deschis, nu este cu siguranță ultima dumneavoastră vizită aici, domnule Igneți. Sperăm că e prima vizită în această funcție și vă așteptăm să vă întoarceți la noi cu nerăbdare, ori de câte ori veți avea ceva de spus, vă vom asculta. Deci, mult noroc, mă bucur foarte mult că o persoană care cunoaște piața și cunoaște și problemele, dar cunoaște și uh, operatorii vechi și pe cei noi. Uh, mă bucur că e o persoană deschisă, cu o poziție solidă și cred sincer că sunteți alegerea perfectă. Mulțumesc, Edith. Domnul Tosenovski. Děkuji, paní předsedající. Já bych se chtěl připojit ke svým kolegům. Mulțumesc, domnule președinte. Doresc și eu să mă alătur colegilor și să vă spun că îmi face o mare plăcere să îl salut pe domnul Igneții și mă bucur mult că domnia sa va ocupa acest post, pentru că până acum a dovedit că are o experiență foarte bună din sectorul privat, cunoaște foarte bine funcționarea sectorului și pentru mulți dintre noi lucrurile pot părea simple, văzute de departe, însă în realitate poate să fie foarte complicat să combini toate regulile, să ții legătura cu autoritățile naționale de reglementare și cu alți actori din uh, cadru din cadrul în care ne găsim. Deci doresc să vă urez mult succes în acest post și după cum s-a mai spus, sectorul telecomunicațiilor este unul foarte dinamic, evoluează foarte rapid și este foarte important să poți uh, observa toate schimbările din acest domeniu. E o provocare în sine și foarte adesea legislația rămâne în urma evoluțiilor din realitate. Situația e foarte complexă și foarte adesea e greu să reacționezi la timp și practic să ții pasul cu schimbările rapide din acest sector. Am o întrebare foarte simplă. Aș vrea să știu ce părere aveți uh, despre cooperarea cu autoritățile naționale de reglementare. Dat că sectorul e atât de dinamic. Știu că în multe țări există opinii diferite cu privire la acest regulament și la reglementări. Așadar, cooperarea cu autoritățile naționale de reglementare nu cred că e ușoară. Eu îmi doresc să aveți mult succes în munca dumneavoastră și tehnologiile informatice evoluează rapid și mă bucur că cineva cu experiența dumneavoastră uh, preia această funcție. Mult succes! Mulțumesc! Ultima colegă este doamna Andersdotter. Vă rog! Thank you, Madam Chair. And... Mulțumesc, doamna președinte, și eu aș dori să-i urez bun venit domnule Ignaci la comisia noastră și vreau să-l felicit pentru candidatura sa la postul de director executiv. Întrebarea mea pentru dumneavoastră, ca director executiv al OAREC, uh, OAREC ar fi niște probleme rămase încă nerezolvate în legislativa uh, în legile privind um, echipamentele electronice și anume Directiva 54 din 2002 și pentru că în activitățile mele din Parlamentul European uh, am remarcat că în timp ce coordonarea și cooperarea între autoritățile de protecție a datelor uh, în ceea ce privește această directivă funcționează destul de bine, avem mai puțină coordonare între autoritățile de reglementare și un dialog mai uh, slab între Comisia Europeană și OAREC în ceea ce privește diversele responsabilități care le revin în urma legislației. Și atunci întrebarea mea este cum ați lucrat dumneavoastră ca director executiv pentru a înlesni coordonarea și cooperarea între agențiile naționale de reglementare pentru a vă asigura că legea, că dreptul european se aplică în mod adecvat pentru cetățenii europeni. Și aș vrea să știu, de asemenea, dacă vă gândiți să analizați și uh, potențialele complicații la care ne așteptăm noi uh, în urma regulamentului privind protecția datelor cu uh, caracter personal, pentru că în Suedia, cel puțin, acest lucru ar crea un conflict între diversele autorități de reglementare. Mulțumesc! Sunt sono altri interventi, io penso che lei possa... Mulțumesc foarte mult. Dacă nu mai există și alte observații, cred că o să-i dăm din nou cuvântul domnului Igneții pentru a răspunde la diversele observații și întrebări ale eurodeputaților. Mulțumesc foarte mult încă o dată și vă mulțumesc pentru sprijin și pentru cuvintele de încurajare. Ați fost cu toții foarte amabili și mă bucur să văd că recunoașteți și uh, apreciați uh, realizările OAREC din ultimii ani. Acest lucru reiese clar nu doar din uh, observații, ci și din uh, dezbaterea pe care ați avut-o pe marginea regulamentului și din uh, raportul pe care l-ați adoptat la finalul anului trecut în ceea ce privește biroul OAREC. Deci există un, o senzație plăcută și transmită un mesaj bun către colegii mei în ceea ce privește întrebările pe care mi le-ați adresat. Uh, Cred că domnul Toșanovski și doamna Andersotter au pus întrebări similare pentru a vedea cum se poate uh, înlezni cooperarea și coordonarea între agențiile de reglementare. Pe bună dreptate ați spus că ARECUL este o agenție specializată, specială între agențiile europene, pentru că principala sa sarcină este um, principala sa sarcină este să înlesnească uh, munca grupurilor de experți și componența sa este uh, de experți din uh, statele naționale. Trebuie de asemenea să gestioneze biroul în sine într-un mod cât mai eficient. Deci, aceasta, aceasta este funcția fundamentală a biroului nostru și toate uh, sarcinile care sunt trasate în regulament și în directive, dintre care una a fost deja menționată de doamna Anderstotir, ceea ce pot să vă promit este că OAREC va continua să se concentreze asupra dezvoltării mecanismelor de coordonare care sunt deja prezente și pe care le puteți vedea pe site-ul uh, biroului OAREC. Puteți vedea acum se face schimbul de bune practici, transmisia de documente, care sunt din ce în ce mai coordonate și acest lucru uh, va fi dezvoltat în continuare împreună cu celelalte elemente menționate pe lista de sarcini. În ceea ce privește întrebarea doamnei Herzog, Cum să lucrăm la îmbunătățirea eficienței pentru colaborarea cu celelalte agenții. Este o întrebare similară. Oare se pricepe la schimbul de bune practici și cred că putem uh, folosi această trăsătură pentru a face schimb de bune practici cu alte agenții, pentru a vedea Acum ar trebui să ne organizăm și noi într-un mod mai eficient și pentru a vedea dacă avem ceva de învățat de la celelalte agenții care au trecut deja de bolile copilăriei, așa cum ați spus. Și pentru a vedea dacă ne pot pune la dispoziție informații și sprijin. Aș dori să vă mulțumesc încă o dată pentru ocazia pe care mi-ați oferit-o de a participa la această ședință. Vă mulțumesc pentru sprijinul acordat și pot să vă promit că dacă vom avea lucruri de discutat pe viitor, voi fi foarte deschis și voi răspunde oricărei invitații. Mulțumesc foarte mult! Mi associo a questo applauso, la ringrazio della visita. Aș dori să vă aplaud și eu, să mă alătur colegilor care vă aplaudă. Și să vă laud și eu. Sperăm că procedura uh, se va finaliza cu succes. Vă doresc toate cele bune și sper să ne reîntâlnim în curând. Abbiamo ancora un punto da affrontare sarà molto breve per Încă mai avem un punct pe ordinea de zi care va fi foarte succint. După cum știți, Comisia Envy a trimis proiectul final în ceea ce privește backloading-ul. care a fost care a fost discutat de mai multe ori în comisia noastră pe baza procedurilor deja stabilite. Ni s-a uh, transmis un uh, termen limită, 24 ianuarie, pentru a ridica orice fel de obiecții pe care le avem pe această temă și am primit uh, obiecții din partea 8 colegi și de asemenea și din partea unor supleanți Ni s-a cerut să supunem la vot aceste obiecții în cursul zilei de mâine pentru a vedea care este rezultatul și astăzi putem avea o dezbatere pregătitoare în vederea votului de mâine. Dezbaterea trebuie să fie foarte scurtă, un minut sau două per grup politic și o să începem cu colegul care ne va explica care sunt obiecțiile. Uh, doamna Jordan și apoi și ceilalți vor avea ocazia să-și exprime punctele de vedere și, așa cum am spus, vom finaliza discuția și vom avea votul mâine. Doamna Jordan, vă rog. Mulțumesc foarte mult. În primul rând vreau să zic că nu sunt unul dintre semnatari avem uh, nouă deputați care au semnat această propunere și care m-au rugat să le prezint poziția, așa încât o să citesc ce au pregătit ei. Măsura de a reduce volumele pentru licitații în fiecare an pe perioada 2014-2016 nu este necesară pentru a îndeplini scopul directivei de a reduce um, emisii, emisiile de gaze cu efect de seră predefinite. În mod clar, uh, Uniunea Europeană vrea să reducă aceste emisii cu 20% până în 2020 și instrumentul principal este făcut astfel încât să se transmită semnalele necesare pentru reducerea de emisii fără a avea intervenții artificiale din partea legiuitorului prin creșterea artificială a prețului. Deci acest proiect de măsură merge dincolo de ceea ce este necesar pentru a atinge scopul fundamental al instrumentului. Așa cum am spus, eu n-am semnat obiecția, dar sunt perfect de acord cu ea, deci aveți mai mult de 9 deputați aici și um, în plus aș dori să spun că am verificat propunerea Comisiei în ceea ce privește uh, politica pentru climat 2030 propusă astăzi și pe baza acestei propuneri sunt și mai sigură că trebuie să venim cu obiecții în ceea ce privește concentrarea plăților la sfârșitul uh, perioadei. Um, s-au făcut multe greșeli uh, în această propunere pentru 2030. Mulțumesc. Ega se le-a atribuit la firma. Îmi cer scuze pentru că am spus că ați semnat această obiecție. Înțeleg că totuși o sprijiniți, deși nu ați semnat-o. Văd că nu dorește nimeni să intervină în numele socialiștilor și democraților, așa încât o să-i dau cuvântul doamnei Fiona Hall în numele ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că este important să ne concentrăm asupra acțiunii acestui act delegat pentru că nu este uh, momentul ca oamenii cărora nu le-a plăcut uh, propunerea inițială de concentrare la finalul perioadei să încerce să o oprească. Pentru că am avut această dezbatere, am avut prima propunere pe această temă, am avut a doua propunere care a fost convenită de 27 de state membre, a fost aprobată cu o mare majoritate de Parlament la a doua lectură și nu cred că este un motiv valabil. Respect punctele de vedere ale colegilor, dar nu este un motiv valabil să oprim actele delegate doar pentru că nu suntem de acord cu ele. Și nu este un motiv valabil nici să oprim actele delegate pentru că nu ne place propunerea Comisiei pentru 2030. Singurul motiv uh, valid pentru a opri un act delegat este dacă acesta merge dincolo de împrejurările în care Comisia are competența să acționeze, dacă Comisia își depășește competențele într-un fel sau altul. Și în niciun caz nu se întâmplă așa aici. Deci este un semnal politic foarte clar din partea Consiliului și din partea Parlamentului și ceea ce face Comisia acum este să implementeze niște măsuri necesitatea de această decizie politică. Deci înțeleg de ce colegii consideră că trebuie să facă o declarație politică pentru că nu le place acest concept, dar nu există absolut niciun motiv pentru care ar trebui să obiectăm față de această propunere. Mulțumesc! Mulțumesc, Fiona. Doamna Madurel. Muchas gracias, Presidenta. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Considerăm că întreaga dezbatere legată de concentrarea la finalul perioadei a avut deja loc. Deci sunt de acord cu uh, antevorbitorul. Mai mult, nu doar că am dezbătut, dar am și votat și am sprijinit propunerea. Deci nu cred că e cazul să redeschidem acum dezbaterea pentru că este ca și cum am redeschide dezbaterea pe ușa din spate pentru că nu ne-a plăcut rezultatul. Propunerea mea este să respingem propunerea de a obiecta la propunere, deci noi o să votăm împotrivă și o să avem o abordare consecventă. Deci grupul socialiștilor și democraților este foarte clar. Mulțumesc, domnul Cicester. Mulțumesc, doamnă președinte și noi o să fim consecvenți cu poziția noastră anterioară. Eu am semnat această propunere, am sprijinit-o, am sprijinit și motivele menționate de doamna Jordan și noi credem că este o măsură disproporționată și inutilă. Încă o dată, draga de comisie vine cu o soluție la o problemă inexistentă sau cu o soluție care în cazul de față este inutilă pentru că ei înșiși recunosc că suntem pe calea cea bună pentru atingerea obiectivelor din 2020. Deci e o problemă de proporționalitate și chiar nu văd de ce nu ar trebui să redeschidem dezbaterea, pentru că în democrație ai voie să nu fii de acord cu majoritatea și sper că doamna Holo să fie de acord cu asta, chiar dacă majoritatea există. Mm, da, deci uh, nu după ce s-a întâmplat. Deci sunteți în favoarea cenzurii, înțeleg. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule Chichester. Ca de obicei, dați dovadă de simțul uh, umorului. Doamna Hübner. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte. De la bun început am considerat că nu e o idee bună să ne amestecăm în sistemul de comercializare a certificatelor de emisii. Cred că suntem destul de aproape de momentul în care am sprijinit concentrarea la finalul perioadei și cred că situația nu e chiar așa de bună. Și uh, acest lucru va fi dăunător pentru o parte din uh, sectoare. Știm că unele sectoare încearcă să iasă de pe aceste piețe. Spre exemplu, dacă ne uităm la piața cimentului sau la companiile de tutun, acestea se mută în alte țări, în Ucraina, în Belarus, deci în afara Uniunii Europene. Cred, deci, că nu ar trebui să avem um, să spunem că am fost foarte ambițioși și am uh, introdus uh, această concentrare la finalul perioadei și că am votat-o cu o largă majoritate. Cred că ar trebui să ne gândim foarte atent la ce vrem să obținem, pentru că nu vrem să uh, stricăm întregul sistem. Problema nu se pune în a ne abține sau uh, asta cu mâinile în sân. Știm că sistemul nu funcționează așa cum trebuie, știm că trebuie să fie modificat, dar poate este nevoie de modificări de substanță, de modificări mai fundamentale, nu doar de suprafață. Deci, dacă ne uităm la acest act delegat, nu cred că vine cu ceva bun și s-ar putea să fie și mai dăunător sectoarelor industriale decât ce se întâmplă în acest moment. Mulțumesc! Mulțumesc! Am permis aceste observații, deși nu erau în conformitate cu regulamentul, dar e mai bine să avem mai multe contribuții. Comisia ar dori să răspundă, Comisia Europeană. Foarte pe scurt. Mulțumesc, doamnă președinte. O să fiu succintă pentru că au fost multe discuții pe această temă, atât în Parlament cât și la Consiliu. Așa cum au spus uh, eurodeputații, puterile de implementare ale Comisiei au fost uh, clarificate, lucrurile s-au discutat uh, intens, Parlamentul a avut un vot favorabil pe propunerea Comisiei chiar luna trecută și așa cum s-a spus, Parlamentul European și Consiliul pot să se uh, opună unor acte delegate doar dacă Comisia își depășește competențele prin acesta. Vedem că acest sistem de comercializare a certificatelor de emisii este o poveste de succes pentru că și-a îndeplinit o parte din obiective, dar scopul directivei din anexa 1 este clar vorbim despre livrarea unor măsuri eficiente din punct de vedere al costurilor și cu efecte care să meargă dincolo de 2020. Deci, având în vedere că nu există un temei juridic pentru a obiecta față de acest uh, act delegat pe fond, credem că această concentrare la finalul perioadei este necesară pentru că operatorii economici iau decizii într-un context în care prețurile sunt prea scăzute din cauza uh, ofertei prea mari și modificarea prețului nu reflectă costurile pe care schimbările climatice le-ar putea avea pe termen lung. Și nu se vorbește nici despre creșterea costurilor pe termen lung pentru industria europeană din cauza schimbărilor climatice. Mulțumesc! Bun, cred că toată lumea a avut șansa să intervină. O să votăm mâine și ajungem astfel la finalul ședinței noastre. Ședința coordonatorilor uh, începe la 17.30. Vă mulțumesc uh, tuturor. Mâine dimineață avem o dimineață încărcată de voturi. Vă mulțumesc și o seară plăcută.